once again, once again, once again, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh, ladies and gentlemen, please take a seat. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc pentru că în câteva clipe, într-un minut, de fapt, reluăm lucrările ședinței plenare. Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie Rady Europejskiej. Următorul punct de pe ordinea de zi Raportul Consiliului European și declarația Comisiei, concluziile Consiliului European din 29-30 octombrie 2009, inclusiv mandatul și atribuțiile președintelui Consiliului European și ale înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și securitate comună, slash, vicepreședinte al Comisiei și structura noii comisii. Aș dori să îmi exprim recunoștința față de domnul prim-ministru Reinfeldt și pentru domnul președinte al Comisiei, domnul Barroso, pentru prezența lor. Aș dori să dau cuvântul domnului Reinfeldt. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Am mare plăcere de a vă afla din nou în fața dumneavoastră pentru a vă informa în legătură cu uh, rezultatele uh, Consiliului European, care se anunța unul foarte complicat. Uh, dați-mi voie să vă explic uh, situația. În ajun